Please sit down. I think we can start. First of all, it is a one... Mai întâi, îmi face deosebită plăcere să stăm împreună la aceeași masă aici cu Brian Simpson. Și doresc toate cele bune. De mult n-am mai avut uh, posibilitatea asta. Și încă o dată un foarte călduros bun venit lui Brian Simpson, fost președinte al Comisiei Transporte. Și acum voi continua în germană. Uh, mai întâi vreau să vă comunic uh, deciziile ședinței coordonatorilor copiile deciziilor v-au fost transmise și dacă până la sfârșitul ședinței, respectiv la 17.30, nu se formează obiecții, atunci aceste decizii rămân valabile. Trecem așadar la uh, votul privind și așa mai departe datele uh, din uh, accidente, rezultate din accidente ale unor uh, vehicule de transport de mărfuri, raportul Kramer, am deschis votul. Tot în regulă. Nu e nimeni în plus. Bun, deci votăm acest acord. Vot electronic. Am deschis votul. Închidem votul. 32 pentru, nimeni împotrivă, două abțineri, se adoptă. Trecem cu asta la schimbul de opinii cu Brian Simpson, coordonator european pentru uh, autostrăzile mărilor, Motorways of the Seas. El ne va face o informare în legătură cu stadiul actual al acestor autostrăzi ale mărilor. Brian, timp de 10-15 minute ai cuvântul și abia așteptăm să auzim ce ai să ne prezinți. Domnule președinte, vă mulțumesc. Deci, dacă Brian am simțit aici, spune președintele, vă rog să îl respectăm.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 And if I could just formally present to you, Chairman, the detailed implementation plan. I'm sure you'll read it. Aș vrea să vă prezint acum uh, acest document pentru ca să puteți să... Aș sper să rămână la dumneavoastră. Cred că experiența dumneavoastră de 25 de ani din Parlament uh, se simte și oricum vă mulțumim foarte mult. Acum primul vorbitor, Vin Van der Kamp. Hang on, hang on, hang on, a minute. A minute? I just need to put my headphones on, right? <laughs> oh, this one. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ehm, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că raportul domnului Simpson a fost deja transmis uh, prin e-mail, dar uh, um, eu nu am primit încă o copie. Am primit uh, copia unui alt raport, ceea ce este ok dar nu avem raportul domnului Simpson, așa că v-aș ruga dacă se poate să ne trimiteți, să-mi trimiteți și mie o copie și domnului Eichhout și v-aș mulțumi dacă aș avea o copie pe hârtie, pentru că uh, mi s-a părut foarte interesant acest raport. Aș vrea, în primul rând, să îi mulțumesc domnului Simpson pentru o prezentare extrem de clară și pentru toate punctele pe care ni le-a prezentat. E clar că durabilitatea este un element esențial și pe măsură ce ascultam această prezentare, mă întrebam cum uh, cooperează Uniunea Europeană cu Organizația Maritimă Internațională. S-a vorbit foarte mult pe tema durabilității la COP21 și despre uh, OMI, Organizația Maritimă Internațională, și vreau să vă întreb care este legătura dumneavoastră cu această organizație. Aceasta ar fi o primă întrebare. În al doilea rând, o a doua întrebare. Se referă la autostrăzile mării și felul în care acestea se interconectează cu alte modalități de transport. Este mai degrabă vorba de o întrebare aici, pentru că ați vorbit despre conexiunile în interior, și este o temă pe care lucrați. Vreau să vă întreb dacă, vorbi, dacă vă ocupați și de căile navigabile interioare. Deseori se vorbește despre Constanța, despre portul din Constanța și uh, despre legătura cu Dunărea. Nu știu dacă ne puteți spune ceva mai mult despre Constanța. De exemplu, dacă vrei să te duci din Viena până la Constanța, ai nevoie de un nivel stabil al apei se pune și problema siguranței maritime din punctul de vedere al personalului la bord. Nu știu dacă ați abordat și această chestiune și aș vrea să știu ce ne puteți spune în legătură cu lipsa de echipaj, pentru că sunt uh, foarte mulți care intră în acest domeniu, este destul de profitabil și reprezintă un domeniu foarte bun unde pot uh, apărea locuri de muncă, dar nu știu dacă v-ați confruntat și cu această problemă a lipsei de uh, personal. Pe de altă parte, printre cele trei puncte importante despre care ați vorbit, uh, n-am uh, remarcat să fi vorbit despre infrastructură și investiții. Și mulți se întreabă când vom pune bani pentru a face investiții în infrastructura necesară. Uh, și de aceea aș vrea să vă întreb care este legătura între această infrastructură necesară și inițiativa EFSI. Știu că cei de la CFM au fost uh, foarte îngrijorați în legătură, de în legătură cu posibilitatea de a menține investițiile pentru porturi. Nu știu cum uh, vedeți uh, cele două, cum pot coopera între ele CEF-ul și EFSI. Mai devreme, la întâlnirea coordonatorilor, am vorbit deja despre foarte multe din aceste puncte, așa că va fi foarte interesant să auzim răspunsurile. Ismail Ertug, mulțumesc. În primul rând, Brian Simpson, bine ai venit din nou aici, în Parlamentul European, unde, de fapt, ești obișnuit să stai chiar acolo la prezidiu. Mulțumesc foarte mult, dragă Brian, pentru acest raport. Vreau să amintesc de faptul că în legislatura anterioară a fost extrem de dificil să impunem autostrăzile mării în fața statelor membre. Cred că ne amintim că noi am susținut propunerea Comisiei atunci și raportorii de atunci am avut multe dificultăți. Nu eram sigur că o să se poată pune în aplicare, dar acum vedem că a fost într-adevăr o idee foarte bună și nu numai o idee bună, ci chiar o decizie cu viziune. Am două întrebări mai mult, prima întrebare este mai importantă, de fapt. Dacă mi-amintesc, stabilisem obiective generale care erau legate de autostrada mării și vreau să știu dacă poți să ne dai informații despre când o să avem cifre foarte concrete, cifre uh, care să se aplice, care să se poată folosi Sper ca să primim din partea statelor membre și din partea Comisiei Europene mai multe cifre concrete pe care să ne bazăm. Altceva, dacă ne bazăm pe diferitele, dacă ne uităm la diferitele rute, atunci vedem uh, Marea Nordului, vedem Marea Baltică, vedem uh, autostrăzile uh, Um, mării în aceeași regiune, vedem că unele dintre ele se intersectează cu valul de migranți. Vroiam să știu în ce măsură s-a creat un conflict cu uh, ruta migranților, în ce măsură s-au intersectat autostrăzile și în ce măsură am reușit să și ajutăm la fluxul acesta cum dorește Uniun, uh, Comisia Europeană să preia uh, această sarcină de uh, a se intersecta cu fluxul migrator? Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul lui Robert Zile, vreau să vă spun că această broșură n-a putut să fie trimisă pe mail pentru că e prea groasă, însă s-a trimis un, un link. O să încercăm să vă trimitem și pe mail, dar momentan aveți doar linkul. Și oricum suntem în comisie paperless, Hotărusem în majoritate să fim paperless. Eu am spus întotdeauna că eu nu sunt paperless. dar câteodată se întâmplă să fim minoritate, ce să-i faci? Acum are Robert Zile cuvântul. Te rog. Si, Brian. Da, mulțumesc, Brian. Este o adevărată plăcere să te văd din nou aici la noi. Ești întotdeauna binevenit aici și, de asemenea, ai făcut un raport uh, foarte uh, complet. Mm, eu nu reușesc să văd documentul pe care îl are uh, mica în față și pe care ne l-ai prezentat, dar aș avea două seturi de întrebări pentru tine. În primul rând, în legătură cu alinierea cu alte programe de finanțare UE. La pagina 33 se vorbește despre îmbunătățiri și uh, vreau să te întreb dacă e vorba aici de alte programe de finanțare. Ai vorbit despre mecanismul de conectare a Europei, despre CEF și știm că o parte din banii de la CEF au fost puși în planul Juncker. Uh, crezi că există oarecare sinergie între autostrăzile mării și planul Juncker sau nu? Acum, o a doua întrebare are legătură cu geografia. Din punct de vedere maritim, crezi că există o anumită zonă sau o regiune unde aceste autostrăzi ale mării să funcționeze mai bine decât în alte părți? sau există o zonă unde se există o cerință sau o nevoie mai mare de interconectare a acestor autostrăzi pentru că um, sunt zone care nu sunt atât de mult folosite față de altele? Mulțumesc! Mulțumesc, Ghezine Meisner. Da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și ție, Brian, pentru raport. Toți care te cunosc deja din legislatura anterioară sunt bucuroși că ai venit pentru că știu că ești foarte simpatic și cu siguranță îți faci și treaba foarte bine, iar ceilalți care nu te cunosc o să observe astăzi acest lucru și vreau să spun în introducere aceste câteva fraze. Acum, în legătură cu subiectul, vreau să pun câteva întrebări. Știu că este bine să numim prioritățile care sunt importante la sarcina ta. Eu am însă câteva întrebări suplimentare, pentru că se pune întrebarea, până la urmă, ce fel de influență poate avea un coordonator pe sector pe porturi, pe autostrăzi, pe actorii implicați, pe sustenabilitate. De exemplu, și am trei puncte, de fapt, despre care vreau să te întreb. În primul rând, în um, Marea Nordului, uh, în Marea Baltică, avem uh, anumite limite de uh, emisii de sulf. De aceea avem anumite vapoare care merg pe GNL și poți să ne spui exact dacă știi cum se poate extinde aceeași regulă și pe zona mediterană? Pentru că acolo limita e de 3,5%. Eu cred că, așa cum am discutat și în legislatura anterioară, e vorba de o concurență neloială. Ar trebui să schimbăm regulile și în celelalte mări. Ai posibilitatea cu felul tău șarmant să schimbi ceva? 2. În legătură cu gazul natural lichefiat, vreau să te întreb dacă poți să faci eforturi pentru ca să se implementeze mai mult pe lângă celelalte uh, variante foarte ecologice. Avem o strategie a combustibililor pentru porturile care trebuie să îndeplinească aceasta până în 2020. Sunt unele însă care fac deja multe eforturi înainte din cauza prețului la petrol. Și ce posibilitate ai tu să faci uh, presiune? Și în al treilea rând, tot vorbind despre mediu, am auzit de curând că există porturi care nu au destule posibilități de a descărca apa murdară din vapoare. Vreau să știu dacă atunci când discuți cu porturile se discută și subiectul acesta. Alte subiecte acum, lanțul de logistică, National Single Window, care ar trebui să fie un lucru pe care toate porturile trebuie să-l aibă din 2015, dar nu toate state membre l-au pus în aplicare. Deci în ce măsură tu ca și coordonator ai putea să ridici vocea și să întrebi uh, când se pune în aplicare regula? Cu siguranță e o problemă foarte mare și pentru digitalizare și pentru uh, simplificarea căilor uh, de transport a mărfurilor. Alte întrebări scurte. În legătură cu formarea profesională, ai spus că pentru securitate e importantă. Vreau să știu ce influență are un coordonator pe școli, pe formarea din zonele acestea. Știu că tocmai fac uh, o formare în domeniul căilor fluviale interioare și aș vrea să știu dacă um, se poate transpune și pe autostrăzile mării o astfel de formare. E, foarte, e nevoie de foarte multă lume bine pregătită și nu știu dacă e cazul ca la fluvial să nu fie prea multă lume disponibilă. Și aici revin la Ismail. În ce măsură s-a um, constatat o interferență cu fluxurile migratorii. Știu că am făcut migratoare, știu că am făcut o audiere la noi în comisie în care se vorbea despre influența fluxurilor migratoare asupra um, Uh, transportului maritim, trebuie să ținem cont de această realitate. Știm însă că mai ales uh, de foarte multe ori vapoarele de marfă din Marea Mediterană salvează refugiați. Vreau să știu dacă și tu ai ținut cont de acest punct. Maia Chilunen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Simpson și aș avea o întrebare. Dimensiunea nordică ruta pe nord-est și construirea rutei pe Marea Nordului. Bineînțeles, toate acestea sunt interesante pentru țările din Nord. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre această dimensiune, dacă ținem cont aici și de rețeaua alcătuită de autostrăzile mării. Pentru că la ora actuală părțile cele mai sudice și mai nordice din uh, Finlanda și Suedia nu apar uh, practic pe această hartă, dar tocmai pe acolo o să treacă aceste rute. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt absolut de acord uh, cu cei care i-au mulțumit domnului Simpson, mă alătur clubului celor care sunt fericiți să-l revadă aici. Da, Mulțumesc. N-am avut, din păcate, ocazia încă să citesc documentul, dar îți mulțumesc pentru el. Da. De fapt, întrebarea pe care o am este una foarte simplă. Ceea ce se întâmplă în domeniul transportului maritim de pasageri Uh, cu navele de croazieră, cu feriurile și așa mai departe. Și munca dumneavoastră de coordonare pentru a avea o viziune orizontală la nivelul transporturilor. Ce puteți face, ce puteți oferi pentru a oferi ceva nou pentru transportul de călători? Mulțumesc, uh, doamna Claudia Monteira. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă alătur celor care l-au felicitat pe domnul Simpson. Eu nu mă aflam aici în mandatul anterior, așa că uh, acum uh, am ocazia să vă cunosc mai bine, dar v-am uh, cunoscut indirect uh, prin felul în care ați participat și v-ați implicat în diverse foruri de discuție. Și vă mulțumesc pentru că ați prezentat un plan atât de detaliat pe uh, proiectul Autostrăzile Mării, un proiect care este atât de important în sectorul de activitate care ne interesează atât de mult pe noi. Aș avea trei comentarii de făcut foarte rapid și câteva întrebări la care de fapt ați făcut deja referință. În primul rând, ce se întâmplă cu coridoarele verzi și uh, cât de important este gazul natural lichefiat pentru a putea atinge obiectivele din directivă și limitele de emisii pentru sulf și emisii de dioxid de carbon și, de asemenea, importanța pentru porturile din sudul Europei. Chiar în această dimineață am prezentat un aviz asupra GNL-ului și eu cred că există marjă de manevră pentru a găsi o soluție mai interesantă pentru acest, această sursă de combustibil. Acum, în ceea ce privește siguranța navelor de croazieră, este foarte important să se găsească soluții și să avem planuri de urgență pentru turismul de croazieră în Europa. Aș reaminti aici și importanța călătorilor cu mobilitate redusă, în special pentru transportul de croazieră. Aș dori să vorbesc și despre conectările maritime care sunt accesibile cetățenilor din regiunile ultraperiferice. Eu vin dintr-o astfel de regiune și știu cât de important este acest punct pentru noi. Eu cred că insulele trebuie să aibă o legătură, o interconectare clară cu continentul și pentru aceasta trebuie să facem eforturi deosebite pentru a asigura un spațiu maritim european cu adevărat unic. Vom uh, fi la dispoziția dumneavoastră pentru a coopera pe viitor în acest domeniu al transportului maritim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kirkos. Ήμουν στην Mulțumesc, nu am avut încă uh, ocazia să-l cunosc pe domnul Brian Simpson. Pot să vă spun că vă mulțumesc pentru acest raport, un raport uh, exhaustiv uh, și foarte complet pe multe teme foarte interesante pentru noi de navigație. Am văzut uh, ce s-a întâmplat cu emisiile, faptul că se schimbă combustibilul, se schimbă flotele maritime și așa mai departe și utilizarea noilor resurse de combustibil am văzut că în acest raport al dumneavoastră se menționează și un program pentru utilizarea unor noi tipuri de embarcațiuni, nave care să fie construite în Europa. Și cred că este foarte important acest lucru pentru că um, trebuie să reînnoim flotele noastre. am văzut că în planul Juncker există probleme cu implementarea acestui nou instrument financiar, mai ales dacă e vorba de problema riscului asumat. Până acum s-a adoptat doar un plan de investiții pentru Grecia și știm care sunt uh, prevederile financiare pentru Grecia, așa că vreau să vă întreb cum credeți că ne poate ajuta acest plan pentru a crea mai multă convergență, pentru a aduce la oaltă mai mulți investitori financiari distanți, să zic așa, mai bogați sau mai puțin bogați și cum putem face ca regiunile și oamenii să fie mai aproape unii de alții, mai ales dacă vorbim despre cei care se află în zone izolate sau insulare. E clar că autostrăzile mării vor avea un rol foarte important de jucat aici și nu e vorba doar despre dezvoltarea economică, care bineînțeles că va fi promovată prin autostrăzile mării. E vorba și de o chestiune de supraviețuire, pur și simplu, în special pentru acele regiuni izolate sau insulare. De aceea este esențial să înțelegem că aceste autostrăzi sunt un fel de uh, element care ne oferă supraviețuirea, nave care ne duc mai departe și nu ne lasă să ne scufundăm în mare. Deci trebuie să vedem care sunt beneficiile acestui proiect. Foster. Mulțumesc, uh, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu lui Brian, fostul nostru președinte de aici. Bineînțeles că salut prezența acestui raport iar noi, de-a lungul anilor aici la Comisia de Transporturi, am recunoscut întotdeauna importanța sectorului maritim și cred că punctul cel mai important, în special în ultimul deceniu, atunci când uh, s-a înregistrat o creștere a transportului de mărfuri și de pasageri în general, cred că, practic, a fost o idee foarte bună și faptul că s-a mers mai departe, s-a ajuns la rezultate tangibile, cred că este demn de salutat. Eu, una, pentru că vin din Liverpool, bineînțeles că am o poziție foarte personală, e vorba de un oraș cu o istorie maritimă foarte îndelungată și sunt foarte legată de sectorul maritim pentru că vin din Regatul Unit. Pe mine mă interesează foarte mult uh, acest uh, nou proiect pentru Atlantic și mă interesează să avem în sfârșit uh, Franța și Portugalia de partea noastră pentru acest proiect, pentru că um, instalațiile portoare pe care le au sunt foarte importante. Probabil că avem o dată, și anume proiectul va fi lansat în ianuarie 2017. Sper că acest termen să se respecte. Dacă vorbim acum de uh, finanțarea necesară și asistența financiară de care este nevoie, aveți cumva cifre mai clare pentru a ne spune cum putem susține un astfel de proiect, pentru că e clar că acesta este doar la început și va deveni din ce în ce mai mare. Ar fi foarte interesant pentru noi să le știm. Mulțumesc, domnul Liberaschi, vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, drogi Brianie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă Brian. Când te văd pe tine, chiar mă simt uh, confirmat în uh, faptul că viața în afara Parlamentului poate să fie foarte frumoasă, pentru că arăți foarte bine, strălucești. Mă bucur să văd acest lucru. Trebuie să spun că raportul tău mi-a plăcut foarte mult, l-am citit uh, foarte cu atenție și sunt de acord cu tine când vorbești de short sea shipping, ca o branșă aparte a industriei. E clar că întrebarea e întâi ce a fost uh, găina sau ouă, dar uh, mai întâi e clar că trebuie să creăm un potențial și după aceea să folosim potențialul uh, în sistemul nostru de transport european. Bineînțeles că trebuie să folosim fondurile structurale, dar uh, și mecanismul conectarea Europei. Eu aș avea un sfat sau sugestie, poți să o iei cum dorești, și anume prin uh, autostrada mărilor am putea să influențăm anumite state membre astfel încât să îmbunătățească accesul la porturi atât din interiorul uh, țării, cât și de pe coastă, de, la, de pe larg. Și aici facem legătura cu uh, trenurile, cu calea ferată și cu transportul uh, intern, cu transportul interior. Când analizăm situația din Marea Baltică, eu am senzația că suntem oarecum în urmă. În anexa 5 și 6 am încercat, de exemplu, să găsesc cifre. Kepeda, Rostock, Danzig. Din păcate, Ștetin sau Glenia nu erau pe listă. Iar um, aici se vorbește de 25 de milioane după cum ai spus tu, din 600 de milioane de euro. Ba chiar aici, în anexă, se vorbește de 1,4 miliarde de euro. Ca să formulez lucrurile oarecum politicos, e vorba de o cotă destul de modestă, nu? Nu crezi că am putea să facem uh, presiune mai mare în acest punct? Pentru că am senzația că guvernele, dar și guvernul polonez, nu ne uh, înaintează proiecte deloc. Nu credeți că în Europa trebuie să creăm un spațiu comun pentru transport în care să se introducă și uh, autostrăzile mărilor, dar și short sea shipping-ul? Ba da. Acum, doamna uh, Arnăutu, vă rog. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Domnule Simpson, eu nu fac parte din fan clubul dumneavoastră pentru că nu ne cunoaștem încă, dar cu siguranță o să urmeze în lunile care vin. Domnule Simpson, sunt oarecum sceptică, dar între crearea conceptului Autostrada Mării în 2001 și astăzi, mi se pare că nu s-a pornit cum trebuie. Obiectivele pe care le-am stabilit nu mi se pare că s-au atins. În 2001, Comisia Europeană era totuși convinsă că produsul acesta va deveni o alternativă adevărată, competitivă la transportul pe uscat, ceea ce în sine e foarte bine. Transportul de mărfuri în Uniunea Europeană, dacă excludem aici navigația pe distanță scurtă, va uh, rămâne în continuare mult în urma transportului uh, pe uh, șosele. Proiectul deci nu se concretizează cum trebuie, în timp ce între 2001 și 2013 peste un miliard de euro au fost puși pe masă pentru aceste proiecte, dintre care 400 de milioane din partea Comisiei, deci direct din partea contribuabililor europeni. Dacă ar fi să ne uităm doar la Franța, nici acolo bilanțul nu e prea îmbucurător legătura Civita a Toulon, care a fost proiectată în 2009 și altele care au fost lansate în 2010 și care au închis, uh, după, s-au închis, de fapt, după aceea, după exploatarea de către Dreyfus și Amaldi, trebuie să spunem că nu au fost nici acelea proiecte rentabile, 21 de miliarde de euro de um, cheltuieli pentru 4 milioane, milioane de euro venituri. Deci, uh, din nou un proiect nu prea de succes. Legătura dintre Zeebrugge și uh, Bilbao a fost uh, oprită, era oferită de grupul olandez Splithof. E clar, deci, că fără o piață suficientă, autostrăzile mării vor rămâne, și de aceasta, din păcate, un concept fără un conținut uh, și fără prea mult viitor. O idee la care au curs însă foarte multe miliarde de euro de subvenții. Atâta timp cât costurile transportului 100% rutier vor, um, nu vor ține cont de concurență, aceasta datorită transportatorilor din Europa de Est, care creează distorsiune pe piață, nu cred că este bine să continuăm așa. Cu mici excepții nu prea merg proiectele, deci uh, cred că, fiind dat că situația este atât de tristă, ar fi bine ca dumneavoastră să ne ajutați să traversăm mai bine această perioadă. Mulțumesc! Mulțumesc! Lucy Anderson are cuvântul acum. Mulțumesc! Mă bucur să te văd aici, Brian. Sunt de acord cu Vim. Cred că raportul acesta este, are 133 de pagini. O să ne referim uh, cu siguranță la el, deci aș, aș vrea să-l avem uh, pe hârtie să putem să ne uităm în birouri la el. Aș vrea să mai fac câteva comentarii. În ceea ce privește raportul, mediul este o prioritate foarte importantă. Uh, dar vrem să um, creștem și proporția de transport naval curat și avem interes economic să facem acest lucru. Am fost la un seminar pe emisiile de noxe și știu că apare acest subiect și la dumneavoastră în raport, însă încă nu avem un cadru de reglementare destul de puternic momentan. Există acorduri uh, internaționale pe noxe, dar mă întrebam dacă, deci, ați avea o idee despre cum ar putea fi incorporat uh, pe viitor acest plan și cum se poate gestiona partea de finanțare. Apoi o altă chestiune politician, de politician mai degrabă, chiar dacă tu nu mai ești chiar politician, înțeleg uh, toată dezbaterea despre poluare, despre emisii și despre uh, Uh, navigație care a început să devină parte din campaniile pentru un aer curat. Mai ales uh, persoanele care trăiesc în zone costale, lângă porturi, uh, sunt din ce în ce mai conștienți. Ei vor să existe rute de pasageri, vor ca mm, și transportul să înflorească, dar vor un transport ecologic, nu vor să fie poluat aerul și deci dacă acest proiect poate să ține cont de toate aspectele, ar fi foarte bine. Mulțumesc! Ines Alasender are cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, Brian, la tine acasă. Ne bucurăm foarte mult să vedem că ești sănătos și că îți merge bine eu trebuie să recunosc că n-am avut timp să citesc raportul, de fapt, mai precis spus, nu l-am văzut. Um, a venit electronic, nu l-am uh, luat la cunoștință, însă ce vroiam să-ți spun este um, legat de autostrada, uh, autostrăzile mărilor, bineînțeles, Uh, pentru că chiar uh, cred că este foarte important să devenim mult mai ecologici și în transportul mărfurilor. În același timp însă trebuie să îmbunătățim acest transport pentru că este și mult mai ieftin să o facem. Suntem în Europa, suntem uh, de fapt mai ales în vest înconjurați de insule, deci suntem înconjurați de mare și întrebarea mea este cum crezi tu că poate să crească transportul maritim? Iar în al doilea rând, regulamentul despre porturi, când va fi terminat uh, acesta, cum putem să îmbunătățim uh, autostrăzile mărilor prin acest pachet al porturilor? Ne-ar interesa dacă va fi o influență pozitivă sau nu, nu se știe încă foarte bine. Acest regulament merge în continuare încă în paralel. Am vrea totuși ca legile pe care le elaborăm să fie de ajutor pentru ceea ce se face în alte domenii și are legătură. Apoi uh, autostrăzile mărilor, țările din vecinătate, Africa de Nord, de exemplu, rutele din jurul uh, Mării Mediterane. Boguslav a spus deja câte ceva despre Marea Baltică, însă eu mă refer aici mai degrabă la sud. Și apoi EFSI, cu domnul Katainen și Bay, se va face o revizuire și văd că EFSI nu a mers prea pozitiv până acum. Poate că există o posibilitate de a crea o platformă pentru autostrada mărilor, o platformă, un forum sau altă formă care să poată să facă, să includă și porturile din navigația interioară mai multe sinergii și cu partea de telecom și cu partea de energie s-ar uh, impune. Iar uh, domnul Katainen ne-a dat mai multe linii directoare, EFSI-ul și fondurile structurale trebuie să producă cât se poate de multe sinergii și aș fi vrut să știu dacă ați prevăzut ceva pentru dezvoltarea autostrăzilor mării și pentru țările de coezi, uh, din pachetul coeziunii, poate există alte posibilități financiare. Ce părere aveți? Mulțumesc, m-am mai pus și eu pe lista vorbitorilor, așa cum ai făcut-o și tu tot timpul când erai președinte și cred că ești deci foarte obișnuit cu procedura. Aș vrea uh, Dacă vorbim despre reducerea emisiilor, mă întreb dacă s-ar interzice anumite tipuri de combustibil și ar, toată lumea ar trece la diesel. De multe ori nu, e foarte, nu este deloc uh, ecologic pentru că e vorba de un ulei uh, foarte poluant. Întrebarea este dacă am folosit păcura, atunci totuși lucrurile ar, uh, ar fi mai scumpe. Vreau să știu dacă când se termină cu această perspectivă? În al doilea rând, știu că tu n-ai fost acolo sau nu mai știu. Am fost într-o, cu comisia noastră într-o insulă din sudul Europei și am văzut uh, că un port care era construit cu fonduri europene costase miliarde Uh, era atât de mult vânt încât niciun vapor nu putea să acosteze acolo. Ai și tu experiențe similare sau între timp există posibilități pentru a um, împiedica așa ceva? Adică pentru ca să profite numai uh, și altcineva decât uh, lobby-ul construcțiilor? Să nu se mai construiască infrastructură care nu servește la nimic. Și al treilea punct la care vreau să mă refer, am avut o discuție recent cu uh, manageri uh, unor uh, vapoare de croazieră care spun că vor să aibă vapoare foarte ecologice. El salută limita de 0,5% și obiectivul de 0,1%, dar a vrut să-mi arate cât e de ecologic și mi-a spus noi pe aceste vapoare de croazieră sortăm 12 găleți de tipuri de deșeuri și tu spuneai, chiar vorbeai de grey water și de apă Uh, neagră, apa gri fiind cea care vine de la duș și cea neagră de la toaletă. Și ne spune că doar foarte puține porturi există unde poate să dea la triat, poate să elimine aceste deșeuri. Și atunci ce face? Amestecă, de exemplu, când este la 6 km de, de coastă, le aruncă în apă. Deci, de fapt, un astfel de vapor uh, care face așa ceva ar trebui să fie, de fapt, recompensat pentru că, de fapt, deja colectează diferențiat aceste tipuri de deșeuri și să fie recompensat, de asemenea, la, pe coastă pentru ca uh, face efortul acesta. Ce faceți, deci, pentru ca să nu se mai întâmple așa, pentru ca să nu ajungă la canalizare? Și el mi-a mai spus și că au o vapoare de croazieră care de exemplu, s-a discutat dacă pot să închidă motorul când sunt uh, acostate și să folosească curentul electric și mi-a spus că un singur port există în Europa, Hamburg, unde există o branșare electrică posibilă. E adevărat? Eu am auzit-o așa și o dau mai departe acum această informație. Ce posibilități vrezi tu? Pentru că mi se pare foarte simplu, de fapt, să se rezolve aceste probleme, ca și vapoarele de croazieră și celelalte vapoare să fie încurajate să fie cât se poate de curate, de ecologice, pentru că știm că nu înseamnă că emisiile care sunt uh, uh trimise în atmosferă la 3000 de kilometri nu vin înapoi spre noi. Acum ai avut tot felul de contribuții și poți să răspunzi, te rog.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 prietenilor lui Brian Simpson este în continuare într-o formă foarte bună. Sper să nu ne părăsească prea mulți membri odată ce voi fi răspuns la întrebările pe care mi le-ați adresat. Am fost întrebat în legătură cu uh, durabilitatea uh, relației noastre cu uh, Organizația Maritimă Internațională, OMI. Sigur că OMI este o organizație internațională și nu organizația a Uniunii Europene. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți la ce face OMI, în special în ce privește standardele de mediu. Adică, încercăm încercăm să oferim consultanță statelor membre. Deci uh, încercăm să facem în așa fel încât statele membre să poată îndeplini normele și uh, conformitățile necesare uh, care sunt prescrise de OIM. Autostrăzile maritime și conectarea lor cu alte modalități de transport – autostrăzile maritime se desfășoară pe mare, cum zice definiția. Dar cum a spus-o și colegilor mei coordonatori, n-are niciun rost să construiești cel mai bun port din lume, eh, dar eh, să nu ai legătură cu o rețeaua feroviară decât 2-3 eh, mile din port afară și gata. Deci încercăm să, de fapt, să degrevăm uh, Uh, situațiile și transferul de la o modalitate la alta și nu să creăm uh, noi bușoane. Deci ultimele câteva mile, ultimii kilometri uh, ai fiecarei modalități de transport sunt cruciale. Colaborăm cu CAL pe tema căilor navigabile interne în ce privește cerințele pentru fiecare din sectoare. În săptămâna trecută, de exemplu, am fost uh, în Portugalia, pe Râu Durel, ca să văd exact care este legătura dintre calea navigabilă internă și calea navigabilă externă, maritimă. Deci avem astfel de colaborări pe uh, chestiuni punctuale pentru a rezolva problemele. Cu toții mergem în aceeași direcție, indiferent unde lucrăm. În ce privește siguranța și securitatea, um, sunt conștient de faptul că în ce privește recrutarea echipajelor, de pildă pentru vapore de crazieră, um, aici uh, la personalul auxiliar, deci cel nenavigat, nu uh, se supune uh, rigorilor și legilor europene, ci unor norme internaționale și voi, voi mai reveni asupra acestei chestiuni mai târziu. În ce privește investițiile în infrastructură, eu nu mă ocup de așa ceva și nici nu pot decide unde să se construiască infrastructuri. Ceea ce putem face este să agream niște proiecte Eh, și să le integrăm în programul nostru dacă se subscriu eh, acelorași trei priorități, eh, acelorași pilon pe care i-am discutat. Dar noi nu construim macarale în porturi, în dane, nu așa ceva facem. Acolo cred că trebuie să vă adresați celor care sunt răspunzători pentru politica de competitivitate. Ismail Ertug, autostrăzile maritime sunt o temă dificilă și au un istoric dificil de, ele nu au fost acceptate ca uh, coridoare în cadrul TNT și unele servicii ale Comisiei nici astăzi nu le consideră coridoare în cadrul TNT. Noi am dori însă să primească același statut cu celelalte coridoare. Avem 11 coridoare, 9 verticale și 2 orizontale. Deci, cred că este important să continuăm să susținem că autostrăzile maritime sunt la fel de importante ca și pasul Brenner, tunelul pe sub Brenner. Sper să nu se supere nimeni aici. Deci, pur și simplu, coridoarele TNT și autostrăzile maritime sunt egale în drepturi. N-a fost ușor să uh, să obținem o astfel de recunoaștere, dar uh, știu și simt că mm, în, în grupul coordonatorilor că suntem, uh, facem parte din același grup, din același club. Dar uh, percepții divergente mai există. În ce privește disponibilitatea de încărcare de GNL în porturi, ne-ați dat aici exemplul Hamburgului. Eh, vedeți acolo terminalul Al Jazeera, eh, vedeți care este traficul eh, care folosește GNL-ul. Oricum, chiar dacă nu este mare acum, este în creștere. În ciuda prețului scăzut la petrol, există o tendință spre mai mult GNL și mai mult metanol. Știu pe coordonatorul de la Eh, Kiel, care răspunde până în Suedia la Göteborg de, de Porter, a, a, aici o întreagă flotă trece de la păcură la meto- metanol și ei preferă să încarce metanol în, eh, în Europa. Chiar și transformările tehnologice la vase se fac în porturile europene. Sunt și alții care încearcă să facă, alți armatori, de pildă Grimaldi încearcă să treacă pe, pe GNL. Deci uh, lucrurile s-au urnit, uh, trendul s-a pornit, acum trebuie să-l menținem. În ce privește rutele și eventuale coleziuni cu problema refugiaților, batem în lemn, până acum n-am avut probleme de genul acesta. Evident că urmărim atent și aceste rute de refugiați, dar se pare că uh, problema uh, refugiaților se desfășoară pe uh, bărci pe pneumatice și nu pe navele noastre mari comerciale. Este o oricum o problemă pe care, sincer, nu cred că Uniunea Europeană o controlează foarte bine, oricum încă nu a devenit o problemă a autostrăzilor maritime. Există uh, refugiați uh, care, și migranți care se ascund în containere, în terminalele RORO, dar uh, acolo există infrastructura pentru a-i detecta și pentru a-i elimina de acolo. În ce privește legăturile cu EFSI, uh, cred că trebuie să fiu prudent aici, pentru că, până la urmă, reprezint comisia, nu așa? Chiar e greu să aleg cuvintele potrivite. Fondul Juncker a fost o idee bună, dar ne-a scos banii din buzunar. Deci, orice bani care se întorc din fondul EFSI investit, până la urmă sunt banii pe care am avut înainte în vreme în buzunare. Sunt banii noștri. Dar situația e mai interesantă de atât. Există două zone de proiecte în Mediterana și în Baltica care uh, pot fi legate de EFSI. Evident, uh, uh, Baltica este regiunea mult mai bine conectată la noua realitate GNL, metanol. Nu are însă aceeași flotă de feriboturi și pacheboturi ca și în Grecia, de pildă, în Mediterana. Dificultatea va fi să, să spunem celor din zona mediterană, nu începeți să reinventați roata, nu încercați să faceți lucrurile altfel decât s-au făcut deja cu succes în Baltica. Deci încercăm să coordonăm cele două regiuni, să le determinăm să colaboreze și avem speranța că acest lucru va funcționa. Există mai multe eh, instrumente care implică statele baltice și scandinave. A fost interesant să aflu, atunci când ne-am preocupat de această chestiune, că eh, eh, în Marea Baltică a existat foarte multe zone necartate din punct de vedere hidrografic. Deci uh, a trebuit ca Marea Baltică să fie cartată întâi întregime. Știți că Marea Baltică este o mare de mică adâncime și acolo apar probleme uh, uh, specifice. Dacă asta are influență asupra coordonatorilor, mh, hmm, dificil de răspuns. Am mai vorbit despre asta și, și în dimineața aceasta. Cred că ar fi corect să supun că evident, coordonatorul are oareca influența asupra ceea ce se întâmplă. Eu stabilesc parametri și sigur că fiecare port, armator și așa mai departe trebuie să elaboreze un proiect pe baza acestor parametri. Dar, la urma urmei, decizia finală nu mă aparține. De multe ori uh, lucrăm uh, ziua, noaptea să realizăm ceva și ultima decizie este luată până la urmă de alții. Nu știu dacă alți coordonatori au aceeași problemă, aici nu mă pot promânța. Uh, cred că Mediterana va deveni o zonă prioritate. În ce privește GNL-ul, am fost surprins de eh, evoluția la gazul natural lichefiat. Când eh, petrolul a ajuns la, mă rog, nu știu câți dolari pe baril, un preț foarte mic, eh, nu, m-am, nu mi-am închipuit că angajamentul și atașamentul față de GNL ar, ar rămâne în creștere, în continuare. Grimaldi însă uh, este un armator foarte mare în Mediterană și Hans Kanner în uh, Marea Baltică, plus alții, au uh, demarat totuși aceste proiecte de terminale GNL și sper să continue. În ce privește apele reziduale, da, Michael Kramer, tu m-ai întrebat. Gestionarea apelor reziduale se face cel mai bine în porturi. Dar Trebuie să ne asigurăm că porturile dețin infrastructurile pentru a prelua și trata apele reziduale. Și de aceea vom susține programele care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de preluare a apelor reziduale de pe vapoare. În ce privește uh, trainingul, uh, instruirea, factorul uman. Am fost foarte îngrijorat să aflu că atunci când am vizitat un pot sau altul, se încerca, uh, fiecare port încerca să-și consolideze uh, componenta de croazieră. Acum o mare navă de croazieră ia la bord 5-6 uh, de, mii, mii de indivizi. Și dacă ai 3-4 nave de croazieră în port, în cazul Maltei, uh, practic uh, ai uh, pe țărm o populație egală cu populația capitalei, Valeta. Și mă întrebam ce riscuri există. Că în Malta a recunoscut, de pildă, că nu are niciun plan de contingență, plan de urgență. Tocmai de aceea am considerat că uh, a fost uh, foarte binevenit uh, exercițiul, simularea de, evoca, de, evalua, de evacuare, îmi cer scuze, pe durata președinției malteze. Similar, am organizat în Spania un exercițiu cu implicarea serviciilor de urgență spaniole și franțuzești, care chiar a decurs foarte bine. Deci suntem conștienți de faptul că există un mare potențial de riscuri uh, cu aceste nave de croazieră. Sperăm să nu se întâmplă, dar există acest risc și trebuie să ai planuri de uh, reducere a acestor uh, accidente. Deci nu vorbim doar de accidentul uh, uh, navele de croazieră Costa Concordia în Italia, ci putem vorbi de boli, de epidemii, uh, de accidente în masă care necesită evacuări medicale pentru mulți pacienți și așa mai departe. Despre migrație cred că v-am vorbit. În ce privește dimensiunea nordică, sunt de acord cu dumneavoastră că ruta prin uh, Marea Nordului nu este încă pe, uh, pe hartă, dar a, uh, să știți că va fi inclusă pe hartă. Autostrăzile maritime a, se termină s-a terminat inițial undeva la Liverpool, eu le-am continuat până pe Atlantic, dar vom include și Marea Nordului. Sigur că acum uh, avem o problemă, un impas, uh, pentru că nu știm dacă Rusia, uh, de pildă, e preten sau mai puțin preten cu noi în acest proiect. Dar mă bucur că ați menționat dimensiunea nordică, pentru că asta mă duce cuvânt, cu gândul la uh, spargerea gheții. Nimeni în Europa nu nu înțelege problema și dificultățile legate de spargerea gheței. Mă amintesc de o de completă neînțelegere și ignoranța a ministrului de resort cipriot, care nu înțelege pur și simplu problema că trebuie ca pentru uh, păstrarea coridoarelor deschise în Marea Baltică să folosești spărgătoare de gheață. Și am contribuit la noua uh, la Eh, achiziția și dotarea cu un eh, nou spărgător de gheață finlandez, pe care l-am eh, și vizitat de curând. Keith Taylor, ce înseamnă cu, uh, cu uh, transportul uh, RORO de scurt, pe scurtă distanță? Am analizat toate aceste rute, în special rutele care se pretează pentru uh, modalitatea RORO, uh, dar atunci când vorbim despre siguranță, nu vorbim doar despre uh, Queen Victoria sau Queen Elizabeth sau alte vapoare de croazieră, ci vorbim de siguranță aplicabilă tuturor formelor de transport rol. de, pe majoritatea acestor nave avem uh, echipaj uh, european deocamdată, dar uh, nici aici standardele nu sunt aceleași și inclusiv pentru personalul navigant actual avem nevoie de o pregătire extinsă, cuprinzătoare, care uh, include inclusiv manipularea de GNL și uh, alte aspecte mai recent apărute. Claudia, în legătură cu Portugalia, aș zice că GNL-ul este calea de mers, mers înainte. Nu zic că trebuie să fie GNL peste tot, dar orice este mai curat e de preferat. Și genelul este mai curat. Am vorbit despre siguranța navelor de croaze, croazieră, conectarea regiunilor periferice, uh, fac trimite la textul pe care l-am prezentat. Eu cred că conectarea regiunilor periferice este foarte importantă. Este foarte important ca, dincolo de porturile centrale, să existe o legătură și între porturile centrale, core ports, și porturile uh, uh, din uh, regiunile periferice. Domnul Kirkos m-a întrebat de noile tehnologii și utilizarea lor în danele și șantierele navale. Iar în ce privește, am vorbit deja despre asta, iar în ce privește apropierea diferitelor regiuni geografice unele de altele, sigur că uh, o conectare bună între centru și periferie aduce periferia mai aproape de centru. Jackie, Eh, Parlamentul European întotdeauna a eh, recunoscut importanța sectorului maritim. Nu sunt sigur că au făcut-o celelalte eh, instituții, dar Parlamentul a făcut-o. Și pentru proiectul de la Liverpool am obținut, am obținut 1,8 milioane. Boslava, coeziunea în domeniul rutelor scurte maritime. Aici Vreau să pledez uh, uh, pentru următorul lucru. Când uh, statele membre au primit instrumentele de coeziune, nici un stat membru, în afară de Grecia, nu a folosit fondurile de coeziune pentru, pentru rutele maritime. Toate le-au folosit pentru uh, rutele feroviare. N-am nimic împotriva trenurilor, dar n-au fost interesate deloc statele membre, în afară de Grecia, de a dezvolta autostrăzile maritime. Deci ține de dumneavoastră să convingeți guvernele eh, statelor din care proveniți ca o parte din fondurile de coeziune să ajungă la autostrăzile maritime. Da, iar eh, colegului polonez, eh, care între timp a părăsit sala, spuneți că guvernul polonez niciodată n-a cerut fonduri pentru ceea ce invocă. Cristin, nu, trebuie să răspund că nu subvenționăm anumite rute și programul Marco Polo uh, programul din 2010 a fost un program Marco Polo și nu, uh, nu un program în cadrul autostrăzilor maritime. Nu subvenționăm uh, rutele maritime de transport din cauza politicii de competiție. Deci nu putem favoriza o rută în detrimentul celelalte. Într-adevăr, autostrăzile maritime au, au fost demarate mm, într-un ritm foarte lent, dar cred că uh, acest ritm se accelerează constant. Sunt uh, foarte încrezător că proiectul va fi accelerat. Și vă spun de ce. Pentru că deja astăzi avem de patru ori subscrise fondurile care stau la dispoziție pentru finanțări. Lucy, am vorbit deja despre combustibilii grei. Eu cred că uh, emisiile de oxid de azot trebuie să fie incluse în calculele noastre. Am, am spus-o și în uh, discursul meu, da? că promovăm tot ceea ce înseamnă uh, ecologizare. Ines, creșterea traficului maritim, e, eu cred că vom asista la, un, o astfel de creștere. Dar trebuie să vă spun că 40% din comerțul intern al UE se face pe cale maritimă. 70% din uh, comerțul uh, extern al UE se face tot pe cale maritimă. Numai că nu se vorbește despre asta. Știți de ce? Pentru că contanele nu, nu votează și nici nu sunt votate. Da, noi primim votul și noi votăm. Și despre, de a se vorbește mai mult despre oameni decât despre containere. Dar observația a fost foarte pertinentă. Adică avem și proiecte cu state terțe. Avem un uh, coridor pentru fructe proaspete cu uh, uh, Palestina, de pildă, alt coridor cu Marocul, dar sper să primesc uh, tot mai multe legături prin Atlantic cu America de Nord și America uh, Latină, folosindu-ne de ruta atlantică. Iar în ce privește autostrăzile uh, navigabile interne, sunt conștient de frustrațiile lui Carlos în legătură cu Dunărea și Michael în ce privește motorina și păcura. Eu vreau să ne îndepărtăm cât putem de, de combustibili grei. Și asta din motive care sunt evidente. Iar în ce privește evitarea porturilor cu vânt puternic, asta e un aspect. Dar, sincer, n-are rost să ai un port frumos și să nu-l poți folosi. Da? Deci nu are niciun rost să, cre- să construiești un port în nordul Europei eh, care e înghețat 11 luni pe an. Aici eh, chiar eh, trebuie decis mai judicios repartizarea fortului. În ce privește apa reziduală, apa neagră, așa numită apa neagră, trebuie să fim mai atenți. Iar în ce privește propulsia electrică, în Baltica există deja o rută de pachebot de feribot uh, cu propulsie electrică, unde se folosește acest mod de propulsie. Iar în ce privește gestionarea echipelor de croaziera, am răspuns aici deja. Deci uh, trebuie să avem în vedere întreaga industrie de a croazierelor. Dacă am lăsat ceva pe din afară, vă rog să-mi spuneți, dar sper că am răspuns la tuturor întrebărilor. Dragă Brian, vă mulțumesc uh, foarte mult. Cred că ai răspuns la toate întrebările. Ai uh, primit uh, foarte multe felicitări. Nu mi-aduc aminte să mai fi avut pe cineva aici lângă mine care să fi primit atâtea felicitări. Nu știu cum era când era aici în locul meu. Oricum, suntem foarte bucuroși că ai venit și îți mulțumim pentru tot și ne revedem săptămâna viitoare la Rotterdam, bineînțeles. Da, ne vom întâlni unii dintre noi uh, săptămâna viitoare și vă mulțumesc pentru primirea călduroasă, succes pe viitor și mă voi întoarce peste 12 luni să vă prezint situația și sper să mă ajutați uh, și să vă implicați pentru a defini politica noastră. Mulțumesc! So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema. Rămânem la aceeași temă cu privire la potențialul um, și valorificarea potențialului feriboturilor în zona costieră și pe căile navigabile interioare, o contribuție la transportul de pasageri multimodal. Raportorul uh, este Keith Taylor și ai cuvântul, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți o clipă să se facă liniște, vă rog, dragi colegi, trebuie să continuăm și vă rog să părăsiți sala, dacă doriți, în liniște, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte, încă o dată. Da, Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferit astăzi de a vorbi despre această temă, pentru că până acum uh, Parlamentul European nu a abordat într-un mod uh, substanțial această temă. Iată de ce mi se pare important să discutăm despre această temă și să vedem ce au de spus uh, diversi actori implicați în legătură cu provocările și oportunitățile oferite de acest sector. Aștept uh, să cooperăm foarte bine împreună și cu raportorii din umbră, bineînțeles. Feriboturile uh, în zonele costiere și pe căi navigabile interioare pot uh, juca un rol esențial pentru a avea un transport european mai eficient. În cadrul acestui raport am analizat aspectul siguranței, al cooperării transfrontaliere, standarde de mediu și competitivitate, precum și calitatea serviciilor, drepturile pasagerilor și accesibilitate fără bariere. Foarte mulți uh, navetiști în Europa circulă pe drumurile noastre și creează tot felul de ambuteiaje și întârzieri pe uh, Um, drumurile urbane. De aceea cred că există un potențial uriaș pentru a utiliza mai bine capacitatea disponibilă pe căile navigabile. Și aceasta va ajuta nu doar pentru a îmbunătăți calitatea aerului și va oferi servicii de transport mai bune în general, ci ne va ajuta să reducem congestiile, ambuteiajele și emisiile de dioxid de carbon. Geografia europeană ne oferă de altfel posibilități deosebit de mari pentru a organiza un astfel de transport uh, navigabil cu estuare, o zonă de coastă foarte uh, mare și așa mai departe. Și dacă se călătorește cu feribouturile sau uh, cu nave de croazieră, aceasta va face ca transportul să fie mai durabil, mai eficient și va aduce și progrese economice, protejând în același timp sănătatea cetățenilor și mediul. Deci, de ce să nu ne placă o astfel de alternativă? Transportul de pasageri pe căi navigabile se utilizează și pe căile interioare, nu doar pe cele de coastă. Datele statistice pe care le avem în legătură cu aceste căi navigabile, în special în ceea ce privește feribouturile care trec la nivel transfrontalier, sunt esențiale tocmai pentru a arăta cât de mare este potențialul și cererea în acest sector. Capacitatea neutilizată pe aceste căi navigabile interioare și infrastructura existentă ar trebui să fie utilizate, utilizate și în domeniul turismului și aceasta ar trebui să fie un element important în rețeaua de transporturi oferită în zonele urbane, de exemplu navete cu feriboturi, care ar putea îmbunătăți performanța din punctul de vedere al mediului și ar putea crește confortul în zonele aglomerate. Ar trebui deci să ne gândim cu toții dacă uh, nu cumva navele, embarcațiunile ne pot oferi servicii pe termen lung pentru aceste comunități și uh, ar putea crește potențialul turistic pentru anumite zone. E nevoie și de o interconectare mai bună cu alte modalități de transport, sistem de uh, ticketing integrat, de exemplu, care ar putea juca un rol important ținând cont de nevoile tuturor călătorilor, incluzând aici și persoanele cu mobilitate redusă, navetiștii și turiștii. Navele de pasageri sunt vitale pentru mobilitatea cetățenilor europeni. Peste 400 de milioane dintre ei trec prin porturile europene, 120 de miliarde de pasageri care fac ca transportul între porturile europene să fie esențial. Legislația siguranței maritime a fost implementată în ultimii 15 ani la nivel european și aceasta tocmai pentru a ține cont de accidentele care au um, existat de-a lungul timpului. Transportul maritim în apele europene este acum, deci, mult mai sigur. O bună parte a pasagerilor care sunt uh, transportați de nave naționale călătoresc pe nave care uh, respectă niște standarde de siguranță europene. Am putea totuși să îmbunătățim și mai mult situația, eliminând toate acele cerințe care nu mai sunt de actualitate și în felul acesta întărind mai bine și implementând mai bine regulile existente. Investițiile în cercetare, de asemenea, în tehnologiile inovatoare, de exemplu, um, electricitate uh, solară, eoliană, toate acestea ar putea duce la rezultate impresionante din punctul de vedere al transportului, care să devină și mai curat și mai eficient din punct de vedere energetic. În acest sens, um, fondurile europene, Interreg, EFSI și alte fonduri ar trebui să fie considerate ca o plusvaloare deosebită. Dragi colegi, aștept să cooperăm foarte bine în următoarele luni pe această temă. Vă mulțumesc! Salvatore Poliese. Grazie, Presidente. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am citit uh, cu foarte mare atenție acest proiect. Uh, și mi se pare extrem de complet, fericit într-adevăr pe colegul Taylor, pentru că mi se pare că merge în direcția mm, expansiunii uh, acestui sector al transporturilor, atât pentru uh, regiuni geografice, cât și uh, din punct de vedere al, al uh, reliefului, care sunt extrem de dificile și mi se pare că acesta este o șansă foarte mare. E foarte important să îmbunătățim interconectivitatea cu uh, infrastructurile la nivelul transporturilor de alt tip, pasagerile, transportul de pasageri aerian, de exemplu, cu, prin intermediul proiectelor de coeziune cofinanțate de către Europa și, în plus, integrarea transportului de pasageri pe mm, rețelele Uh, publice urbane trebuie de asemenea inclus aici, dar și uh, toate cerințele mi se par foarte bune în acest raport cu privire la reducerea impactului pe mediu a industriei uh, de transportului spre care trebuie să se tindă. Așadar, sunt absolut de acord cu exigențele de a îmbunătăți securitatea prin intermediul îmbunătățirii, de exemplu, a formării personalului. Însă sunt destul de îngrijorat de anumite aspecte în ceea ce privește aspectele externe, adică propunerea de creare a unei un agenții de navigare în Uniunea Europeană. Mi se pare bine să ne gândim totuși la oportunitatea pe care ar aduce-o uh, această structură sau dacă nu este cumva mai bine să folosim structurile existente și să le potențăm. Dar sunt absolut de acord cu tot ceea ce spune în raport altfel și felicitări raportorului. Mulțumesc. Domnul Chircos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστώ. Mulțumesc, dragi colegi. Aș vrea și eu să îi mulțumesc raportorului, domnului Taylor, pentru această prezentare atât de completă și interesantă. Sunt absolut de acord cu abordarea dânsului și anume să creștem potențialul acestor nave din motivele pe care le-am menționat deja. În primul rând, avem nevoie de o diferențiere foarte clară între navele de croazieră și feriboturi. Pentru că în titlu se menționează doar feriboturile, însă în textul propriu-zis avem și navele de croazieră, ceea ce este cu totul altceva, pentru că uh, aceste nave implică activitățile de agrement, în timp ce feriboturile sunt utilizate și pentru transporturi de marfă și pentru pasageri. Să vedem de asemenea ce se întâmplă cu zone ultraperiferice, zone izolate, precum Madeira sau insulele Canare pentru că vorbim aici practic de posibilitatea de a supraviețui a acestor regiuni izolate, care fără uh, feriboturi pur și simplu nu ar putea o face. De aceea este atât de important să ne centrăm și pe aceste aspecte. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de provocările existente în regiuni diferite. Bineînțeles, ce se întâmplă în regiunea Baltică este cu totul altfel decât în alte regiuni ale Europei. De exemplu, în zona Mediteranei, unde e nevoie de flote maritime noi, deci trebuie să se upgradeze feriboturile existente. De asemenea, trebuie să facem legătura cu căile navigabile interioare este un element esențial și să ținem cont și de căile ferate și uh, căile interioare navigabile, precum și de o diversificare a modalităților de transport. Să nu uităm nici porturile, pentru că ele sunt puncte de intrare importante, însă ele nu sunt uh, uh singure în acest sens. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de siguranța pasagerilor, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți pentru a nu perturba transportul eficient al călătorilor și al mărfurilor. Trebuie deci să avem o abordare de consens care să ne ajute să ținem cont de toți factorii esențiali uh, care se implică în transportul pasagerilor și al mărfurilor. Bineînțeles, trebuie să actualizăm toate directivele existente în ceea ce privește siguranța pe feriboturi și siguranța pasagerilor. Acest text considerăm că ne va ajuta pentru a face progrese tocmai pentru a îmbunătăți serviciile existente și legislația. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc foarte mult, domnule Taylor, pentru raport. Mi se pare foarte bine că discutăm despre el acum și nu pot să mă abțin să nu spun un lucru. Mă bucur că un raportor verde poate să spune că uh, feriboturile și vapoarele pot fi un mijloc de transport durabil, pentru că cunosc pe cineva aici în sală care nu era de acord și mi se pare bine că s-a ajuns aici. Se pot îmbunătăți multe, după cum a zis Taylor, dar eu cred că e vorba de un mijloc de transport durabil. Ar fi foarte bine să avem um, o mai bună organizare pe căile de transport, fie că e vorba de marfă, de um, embarcațiuni, uh, de um, timp, pentru timpul liber sau de transport de pasageri. E foarte important să există mai multă structură. Însă, S-au vorbit foarte multe pe această temă și colegul meu de la SCD tocmai a spus că trebuie să ținem cont și de legătura cu insulele. Sunt foarte multe feriboturi care fac aceste legături și într-un fel sunt adaptate la a, um, a, a, autostrăzile mării. Nu trebuie să uităm că nu se poate finanța peste tot uh, tot ce ar vrea oamenii să aibă finanțat. Trebuie să facem cumva o triere. Un lucru pe care doresc să-l subliniez, pe care îl văd la fel ca raportorul, este că mai ales croazierele, care sunt un domeniu de dezvoltare destul de bun, uh, sunt foarte un, uh, un, un uh, mijloc foarte bun de um, de vacanță, fără, chiar și pentru persoane care au mai puțină mobilitate. Știu că, de exemplu, am în familie un cumnat și cu soția sa care merg tocmai pentru că spun că și în 20 de ani o să putem să mergem la 80 de ani, așadar, pe o astfel, un astfel de vapor și sunt persoane calificate și este o vacanță mai puțin obositoare. Așadar, e foarte important ca vapoarele să fie foarte curate din punct de vedere al mediului și e foarte bine că discutăm aici despre energiile alternative și în plus um, este important și să ne asigurăm că astfel vor putea să fie mai multe vapoare care să circule și să ofere aceste servicii. Dotarea porturilor este la fel de importantă. Am discutat înainte despre apa neagră și apa gri și felul în care se tratează apa care trebuie eliminată. Trebuie să existe capacități de primire a deșeurilor în toate porturile, să nu uităm că este o chestiune urgentă. S-a propus și să avem o agenție specială. Da, sigur că eu cel puțin sunt foarte interesată de subiectul maritim, mi se pare foarte frumos să facem o agenție, dar eu zic că trebuie să fim foarte foarte precaute atunci când vrem iar să mai creăm o agenție, avem deja destule, zic eu, și eu cred că toate sarcinile pe care le avem de repartizat, am putea să le repartizăm la agențiile care există. Mi se pare că ar costa foarte mult să mai creăm o nouă agenție, dar oricum mă bucur foarte mult de dezbaterea pe acest raport. Mulțumesc, doamna Marie Cristina Notu. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acest proiect de raport pare a fi unul pozitiv pentru membrii grupului meu, cu câteva reticențe pe care am să le prezint un pic mai târziu. Acesta pleacă de la constatarea că transportul de pasageri pe căi navigabile interioare se poate și trebuie să fie intensificat. Am fost uh, surprinsă să văd în acest text că Comisia nu făcea la ora actuală o evaluare anuală a finanțărilor europene pentru uh, servicii de transport fluvial și maritim de călători. Principalul dezacord pe care îl avem uh, se referă însă la impunerea unui spațiu unic pentru transportul de pasageri în spațiul european printr-o agenție europeană pentru uh, navigația pe căi interioare. Da, nu este o idee prea bună, funcționare în plus, control, monitorizare de multe ori inutile și o uniformizare a standardelor înspre jos, care ar afecta țările membre, în special Franța, în ceea ce privește protecția oferită pasagerilor trebuie să fim atenți să nu uh, facem un punct suplimentar de Uh, finanțare pentru protecția mediului, ceea ce ar uh, scădea atracția pentru astfel de investiții și să nu considerăm că combustibilii nefosili sunt soluția universală la toate problemele. Însă acest raport uh, nu reprezintă o soluție magică, pentru că nu e de ajuns să, să spunem statelor membre ce trebuie să facă, lucru pe care îl susținem, bineînțeles, sau că IMM-urile trebuie să aibă un rol esențial în transportul cu feriboturi. Uh, știu că dumneavoastră sunteți britanic uh, ca Harry Potter, dar nu știu dacă sunteți și magician ca el. Sper să fie așa. Ar fi bine pentru noi. Mulțumesc și acum din partea comisiei vă rog. Thank you, Mr. Chairman, and thank, uh... Domnul Caramitsos, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului și tuturor colegilor care au intervenit aici cu idei pe marginea acestui raport. Este un prim schimb de opinii și până la finalizarea raportului vom încerca să ne aducem contribuția pentru a-l îmbunătăți. Vă vom oferi date, informații sau elemente necesare acolo unde trebuie. Dacă îmi permiteți, voi face câteva comentarii. În primul rând, salutăm acea parte care vorbește de combinarea serviciilor pentru pasageri și pentru marfă. Deci, pe de o parte avem croaziera, care reprezintă agrement, pasageri, și pe de altă parte toate celelalte activități navale din Europa și în proporție de 95% acestea reprezintă practic o utilizare combinată de mărfuri și pasageri. Trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că nu, pe acele nave nu avem doar pasageri. Deci trebuie să ținem cont de acest punct atunci când ne gândim la acțiunea de viitor. În ceea ce privește siguranța pasagerilor, Săptămâna trecută, cred că luni sau marți, din câte mi-aduc aminte, Comisia a adoptat trei măsuri în acest sens. În primul rând, e vorba de registrul pasagerilor pentru a îmbunătăți situația actuală, pentru că anul trecut am avut un uh, o problemă între Grecia și Italia pentru că nu se știa prea bine ce pasageri își pierduseră viața sau care dispăruseră, deci iată și aici sau se pot face îmbunătățiri. În al doilea rând, se vor îmbunătăți regulile de siguranță și cerințele pentru pasagerii naționali, ceea ce este foarte important. Ne bazăm pe regulamentul actual și aceasta face parte din abordarea de tip refit. Și în al treilea rând, E vorba de controlele pe care le facem pentru serviciile nereglementare. Iată, trei măsuri, trei acțiuni care ne vor ține ocupați uh, în cursul acestui an și pe care Comisia le-a propus pentru acest uh, an maritim al UE. Avem foarte multe activități organizate pe această temă. Acum, revenind la celelalte puncte importante din raport, din punctul de vedere al mediului. Sunt multe chestiuni pe care le abordăm, în special în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și încercăm să vedem cum putem înlocui legislația europeană actuală cu o decizie la nivel global care se discută acum la nivelul OMI și ne dorim un acord internațional care să fie uh, cât mai aproape cu putință de legislația europeană. O altă chestiune pe care aș sublinia-o aici este cea a aspectelor de mediu. Pentru că în politicile noastre actuale, și poate vă reamintiți că am avut strategia maritimă, în care existau cinci domenii de aplicare importanti, departe, um, siguranța maritimă și securitatea, digitalizarea pentru a avea servicii mai eficiente și care era esențială pentru îmbunătățirea serviciilor oferite în Uniune. În al treilea rând, decarbonizarea, la care raportul se referă parțial, dar poate putem oferi mai mult feedback pe această temă. Pe de altă parte, E vorba de o mai mare competitivitate a navelor noastre la nivel internațional pentru a avea o putere de influență asupra deciziilor luate, de exemplu, la nivel internațional. Și al patrulea element care ni se pare esențial și am dorit să fie mai bine subliniat aici, este vorba de calificări și competențe recunoscute pentru a îmbunătăți ocuparea în Europa. Pentru că în situația actuală, cu criza economică și șomaj atât de ridicat, în primul rând trebuie să existe dorința de a lucra, după aceea trebuie să poată să se formeze și să aibă un nivel competitiv la nivel global, pentru că uh, 40% din operațiunile navale la nivel global sunt um, controlate de europene. Acest lucru este foarte important și noi jucăm un rol foarte important. O bună parte dintre ei au experiență, s-au format aici și își implementează experiența pe care o au pentru a ne menține nivelul de competitivitate ridicat. Acestea sunt comentariile pe care doream să le fac și suntem la dispoziția raportorului pentru a lucra împreună la acest raport. Cred că avem o adevărată oportunitate acum și știți că uh, Comisia va veni un pic mai târziu în fața dumneavoastră pentru a vă propune anumite acțiuni pentru anul maritim european. Probabil că putem aduce și prin acest raport mai multe elemente în acest sens, pentru că e vorba aici de nave de croaziere, de uh, navele pentru pasageri, pentru zonele de coastă, pentru navigația interioară și diferența între navigația națională și cea internațională e clar că există, dar cele două sunt în același timp foarte puternic interconectate, pentru că cei care folosesc niște servicii le folosesc și în partea cealaltă. Mă voi opri aici, pentru că aș putea vorbi acum despre CEF și despre TNT și ce legătură au cu acest raport, însă și despre proiectele emblematice pe care le avem aici, de asemenea despre drepturile pasagerilor, esențiale în acest context, dar cred că am putea folosi mai bine timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a avea o dezbatere interesantă cu raportorul și cu colegii. Și să vedem ce au de spus și restul colegilor de aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum domnul Chistel, raportor, are cuvântul în final. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru această primire foarte călduroasă a raportului, mai ales din partea raportorilor din umbră. Am notat toate comentariile dumneavoastră și am notat că foarte mulți dintre dumneavoastră și-au exprimat oarecare îngrijorare în legătură cu propunerea pentru o agenție. Dar eu cred că trebuie să discutăm foarte mult despre subiect. Există clar o tentație de a avea o abordare mai, mai organizată atunci când avem o agenție decât dacă există mai multe organizații diferite care se ocupă de un subiect. Dar e timpul să mai uh, discutăm despre acest subiect. Recunoașterea a fost de asemenea bine, foarte bine primită, văd. E clar că există beneficii pe care le aduce cu sine transportul um, naval, de exemplu, în primul rând, con reducerea congestiei uh, și aglomerării pe șosele. E foarte important uh, să ne uităm și la aspectul de formare profesională pe care l-a menționat Comisia. Aici sunt absolut de acord. În această dimineață chiar nu am vorbit despre navigația interioară și despre recunoașterea calificărilor profesionale în uh, cadrul reuniunii pe care am avut-o cu experții și cu colegii. Cred, deci, că ambiția totală a acestui raport este să reușim să putem să călătorim mai inteligent și mai ecologic. Și mă bucur foarte mult să ascult ideile dumneavoastră uh, și pe viitor și o să țin cont de cele pe care le-ați exprimat aici. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 23 iunie la ora 12. Iar uh, astfel, reuniunea comisiei noastre s-a încheiat aici, pentru că acum continuăm cu reuniunea în camera, reuniunea coordonatorilor, și de aceea o să așteptăm un minut până când uh, au părăsit sala cei care nu au dreptul să rămână la această reuniune fără transmisie live.